Dear friends, ladies and gentlemen, let us start. Dragi prieteni, doamnelor și haideți să începem. Începem imediat. Punctul numărul 1 Ședința noastră va avea loc astăzi și mâine. Uh, dacă nu aveți comentarii în ce ordinea de zi, adoptăm uh, această ordine de zi. Nu am anunțuri de făcut, poate unul totuși. Mă amintesc foarte bine și ar trebui să vă amintesc și noastră că pe 21 februarie avem o audiere privind directiva, amendamentele la directiva uh, privind gazul directiva gazelor. Împreună cu Corine și cu coordinator, coordonatorii am pregătit această audiere. 21 februarie, exact peste o lună. Aprobarea proceselor verbale ședin, ale ședinței 27-28 noiembrie. Dacă nu sunt obiecții, până la sfârșitul ședinței, le vom considera aprobate. Punctul 4 audiere publică privind viitorul politicii industriale de apărare. După cum știți, e o idee foarte nouă. Dați-mi voie să subliniez încă o dată faptul că colegii noștri, membri ai Parlamentului European, de la Comisia de Afaceri Externe, de la Comisia sub Comisia Sede, a Comisiei AFET au, sunt cei care au început această discuție. Evident, politica de securitate și apărare este responsabilitatea afetului, dar a Comisiei de Afaceri Externe, dar partea industrială a întregului concept e responsabilitatea noastră, evident. Deci suntem responsabili pentru pregătirea tuturor acțiunilor de natură industrială din această directivă. Uh, mulțumesc foarte mult, foarte important, mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Uh, sigur, avem uh, raportorul principal alături de noi. Vă mulțumim foarte mult că sunteți aici. Vom avea timp pentru discuții, dar acum dați-mi voie să spun că avem uh, invitați experți, profesioniști cu care vom discuta uh, pe această temă. Sigur, uh, noi lucrăm pe propunerea Comisiei în legătură cu programul uh, viitorul politicii industriale de apărare. Este primul rezultat legislativ al Fondului European de Apărare. Pentru următorul cadru financiar, Comisia va face o propunere legislativă pentru un nou program care să fie acompaniată de o propunere pentru un program european de cercetare în domeniu. Și aici suntem Comisie de Fond, colaborăm conform regulii 54 Comisia de Buget și cu subcomisia SEDE, evident, pentru că trebuie să decidem cum se cheltuiesc bani, în timp ce SEDE contribuie cu ideile generale legate de apărare. Așadar, dați-mi voie să-i urez bun venit doamnei Grostet, raportor ITRE, De la Comisia de Buget avem un aviz de la domnul González Pons. Este dumneavoastră alături de noi? Nu-l văd. Poate va ajunge mai târziu. Și domnul Ioan Mircea Pașcu, raportor pentru aviz din partea Comisiei AFET, pe baza uh, regulii 54. Nu-l văd încă pe colegul nostru. De asemenea, avem uh, un reprezentant al uh, Comitetului Regiunilor, domnul Tule. Mulțumesc foarte mult. Avem în total 2 ore și 30 de minute pentru discuția noastră și uh, aș vrea să-i rog pe experții noștri să nu depășească 10 minute la început pentru că preferăm să avem o discuție. E mai bine să adăugați ceva și să explicați în discuțiile ulterioare, ca să fiți mai elocvenți pentru noi toți. Primul vorbitor, domnul Ian, domnul Ian Pierre. Domnul Ian Pierre, așadar, secretar general al Asociației Europene a Industriilor Aerospațiale. Contăm, după cum știți, contăm foarte mult pe industriile noastre aerospațiale și de apărare. Am vrea să dezvoltăm unele idei, dar pe de altă parte am vrea să le și susținem. Așadar, domnule Pie, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei ITRE pentru invitație. Apreciez faptul că m-ați invitat aici pentru a vorbi despre subiectul important al uh, strategiei europene în domeniul industriei uh, de apărare. Strategia uh, a fost pregătită de Comisie în decembrie și acum Parlamentul își pregătește raportul. Eu nu mă voi referi însă la diversele documente, ci mai degrabă aș vrea să subliniez câteva principii văzute ca extrem de importante de către industrie. Îmi cer scuze, sunt un pic răcit. Așadar, înainte de a intra pe conținut, ce este ASD? După cum știți, suntem o asociație europeană a industriilor de apărare și aerospațiale. Reprezentăm peste 3.000 de companii din nordul Europei până în sud, din est până în vest, în toată Europa. Avem 24 de asociații naționale din 16 state membre ale Uniunii Europene și avem asociații naționale și din Norvegia și Turcia. În plus, avem 15 companii multinaționale care sunt membri direcți ai ASD. Începește asociațiile naționale. Evident, acestea reprezintă în marea majoritate IMM-uri și avem 10 șefi de asociații naționale în bordul ASD Cinci dintre ei reprezintă ceea ce noi numim în acest context uh, națiunile mai mici, Suedia, Polonia, Olanda, Bulgaria și Austria. De ce menționez toate aceste lucruri? Ca să spun că reprezentăm uh, industria europeană în totalitatea sa, indiferent de dimensiunile companiilor mici, medii sau mari și avem și o amprentă geografică excelentă. Așadar, în primul rând, industria noastră este susținută din Fondul de Apărare și noi susținem programe de cercetare în domeniul apărării și dezvoltare, programe de dezvoltare la industriei. De ce? Mai întâi de toate, industria noastră este una competitivă. Acesta este un lucru foarte important. Avem produse de cea mai înaltă calitate, vârfuri tehnologice complet competitive cu toate uh, produsele non-europene. Dar asta este fructul unor investiții făcute în trecut și nu prea avem multe lucruri care se pregătesc în viitor. Nu se fac efort de dezvoltare a viitorilor generații de tehnologie pentru a rămâne competitiv. Deci, în ciuda banilor cheltuiți în Europa, nu avem ceea ce aș numi o piață uh, internă eficientă. Trebuie să abordăm următoarea generație de tehnologie în multe zone cheie și uh, unele uh, probleme de capacitate pe care le-am văzut în unele forțe armate europene și care au fost recunoscute de mulți. Așadar, răspunsul la această situație înseamnă noi programe. Fără noi programe nu va exista competitivitate în viitor. Pur și simplu nu va fi posibil să rămânem în avangarda tehnologiei și nici să păstrăm competențele și know-how-ul pe care le avem acum. Și odată ce acele competențe vor fi pierdute, va fi foarte dificil să le reconstruim. Deci cred că și din această perspectivă nu mai trebuie spus că și autonomia strategică europeană va fi pierdută într-o astfel de situație. Deci noile programe sunt cheie nu doar pentru statele membre, dar și pentru Europa și pentru industrie. Dar multe dintre aceste provocări sunt mult prea scumpe pentru a le putea face față la nivel național și asta e valabil pentru sistemele de apărare mai complexe. Și pentru că niciun stat membru nu își poate permite aceste programe de unul singur, trebuie să cooperăm, dar nu e vorba de constrângeri financiare. Avem multe de câștigat prin creșterea interoperabilității și uh, reducerii costurilor operaționale. Așadar, în același timp, știm cu toții că uh, această cooperare de apărare nu este ușoară și că trebuie să îmbunătățim și alte lucruri dacă vrem să facem față provocării pe care, cu care Europa se confruntă astăzi. EDDP uh, uh, și EDFP pot face o diferență. Finanțarea europeană pentru cercetare și dezvoltare în domeniul apărării va duce la o mai multă cooperare între statele membre și industriile acestora, va stimula excelența tehnologică și acestea combinate vor uh, oferi o autonomie strategică drept de rezultat. Investiția în dezvoltare din această perspectivă este importantă pentru că Asta va uh, face legătura între cercetare și piață. Aici au murit multe produse în trecut și multe proiecte pentru că uh, nu a existat o armonizare. Deci de aceea susținem această strategie, dar pentru a face o, a aduce o diferență, această strategie trebuie să fie ambițioasă și să aibă dimensiuni care să conteze. Și din această perspectivă împărtășim propunerea ISI, Comisiei Europene ca bugetul să fie 500 de milioane de euro pentru 2019-2020 și să se creeze apoi un program ambițios de 1 miliard pe an. Asta uh, face, va face ca lucrurile să se miște uh, și dacă acest buget va fi aprobat, va face ca Europa să aibă o mai bună cooperare între statele membre, dar nu este vorba doar de câți bani cheltuim, ci și cum îi cheltuim. Deci trebuie să cheltuim banii mai eficient. Din această perspectivă este important să asigurăm coerența între această strategie și alte programe la nivel european sau național. Trebuie să avem o abordare holistă, atât începește fondul de apărare și uh, planificarea de cercetare în domeniul uh, militar. Aceste lucruri trebuie planificate împreună și investițiile, uh, strategia de investiții europeană trebuie să se coordoneze și să se cu cea, completeze cu cea, cele de la nivel național. Dacă se rezolvă aceste lucruri, cooperarea la nivel european îl face un uriaș pas înainte. Mai mult, nu e vorba doar de câți bani avem și cât de eficient planificăm. Evident, e vorba și de pe ce cheltuim banii. Deci trebuie uh, cheltuiți acești bani pe capabilități care por, pot face o diferență operațională și tehnologică. Trebuie să fim acolo în miezul problemei și să ne asigurăm, pentru a asigura asta, UE trebuie să aibă un proces care să identifice nevoile de capabilități ale statelor membre și de acolo să definească care nevoi trebuie abordate în cooperare. Mai mult, credem că este important ca banii europeni să meargă la industriile europene. Asta este important din motive economice, politice și de securitate și se pune întrebarea cum să definim industriile uh, la nivel UE. Crearea unei companii în UE e o condiție necesară, dar nu suficientă. Trebuie să ne asigurăm că finanțarea europeană întărește capacitățile tehnologice în Uniunea Europeană și că know-how-ul care rezultă din acțiunile finanțate de Uni- Uni- Uniune rămâne în Uniune. Și aici e un proces legislativ menit să realizeze asta. Putem eventual să revenim la această chestiune în timpul întrebărilor și răspunsurilor. În ce privește inclusivitatea și eficiența, finanțarea europeană trebuie să aducă beneficii tuturor uh, <clears throat> părților, uh, companii mici, medii sau mari, toate ar trebui să aibă aceeași șansă corectă de a accesa fonduri. În același timp, eficiența programului nu poate fi uh, supusă riscurilor. În al doilea rând, trebuie să păstrăm uh, leadership-ul industrial și să avem responsabilitățile regionale pentru lanțul de furnizare. Nimeni nu știe mai bine decât industria că un produs este competitiv numai când întregul lanț de furnizare este competitiv. Asta înseamnă că strategia, pe de-o parte, trebuie să uh, stimuleze cooperarea transfrontalieră și, pe altă parte, să se asigure că compoziția lanțului de furnizare are logică industrială și tehnologică, nu o logică națională. La fel de important, regulile de finanțare. Cum știți, uh, apărarea nu e o piață comercială. Guvernele sunt singurii clienți uh, pentru produse. Ei singuri, sunt singurii cumpărători pentru aceste produse și ei sunt singurii care decid în legătură cu exporturile. Pe care de consecință o uh, companie, un operator economic nu poate să-și riște banii fără niște angajamente ferme uh, că produsul său va fi cumpărat. Ca să o spun și mai clar, ar putea distruge o companie dacă nu ține seama de acest risc. Există o specificitate care trebuie uh, înțeleasă și la nivel european, pentru că nu se schimbă nimic nici la nivel european din acești parametri. Începește strategia. Asta înseamnă că diferența între finanțarea europeană pentru costurile eligibile pe de o parte și costurile totale reale ale unei acțiuni pe de altă parte trebuie acoperite de statele membre. Specificitatea pieței de apărare Uh, se referă și la exporturi și produse duale. Și salutăm uh, uh, ideea de a respecta deciziile statelor membre pentru începește exporturile. Proprietatea acestei inițiative ar trebui să rămână în statele membre și în Uniunea Europeană, chiar dacă se schimbă proprietarul unei companii după terminarea unui proiect. Chestiunile legate de export ar trebui uh, să fie singura chestiune pe care decid statele membre. Și dacă aș putea încheia foarte rapid, ultimul, ultimul slide, uh, rezumând. Industria europeană este competitivă pe baza investițiilor din trecut. Agregarea cheltuielor de apărare a piețelor uh, naționale ne duce la al doilea cel mai mare uh, consumator uh, la nivel mondial, dar uh, nu există o, o piață unică europeană funcțională și fără schimbări nu va fi posibil să păstrăm avangarda competitivă și de aceea industria susține fondul de apărare, programul de cercetare și programul de, uh, de dezvoltare a industriei de apărare. Propunerea actuală este, din punct de vedere politic, conceptual și financiar, un, un pas foarte important înainte. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru prezentare. Trecem acum la al doilea vorbitor, domnul Iacob Landovski, um, viceministrul al apărării în Republica Cehă, să ia cuvântul. Dragi colegi, dați-mi să spun că în prima parte a audierii noastre vom avea reprezentanța industriei și reprezentanța statelor membre. Așadar avem uh, punct de vedere al industriei în general și al statelor membre. Dar în a doua parte vom discuta despre programul de dezvoltare industrială în domeniul apărării, propus, care va fi propus de Comisia Europeană și programul european de cercetare în domeniul apărării, care va fi o propunere legislativă în cadrul uh, financiar multianual, următorul cadru financiar multianual. Așadar, în a doua parte, Vom discuta întreaga chestiune cu reprezentanții instituțiilor europene uh, științifice. Deci a doua parte va fi mult mai dedicată cercetării și dezvoltării și inovării, a doua parte a audierii. Iar acum ascultăm uh, punctele de vedere ale industriei și ale statelor membre și avem un reprezentant al Republicii Cehe, cum spuneam, viceministrul apărării. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor. Este o mare onoare să iau cuvântul în fața acestei comisii, ocazie cu care voi discuta evoluțiile actuale și viitorul politicilor de apărare industrială din Europa din perspectiva Republicii Cehe, un stat de dimensiuni mici al care face parte din Europeană. Aș dori să pornesc de la impresiile inițiale pe care le am vis-a-vis -vis de Bruxelles, unde am ajuns de dimineață și unde am impresia că există niște așteptări palpabile privind acest nou uh, proiect. Vom fi judecați în temeiul succesului pe care îl avem, în temeiul fondurilor cheltuite în acest uh, proiect, dar și în contextul uh, istoriei bogate din domeniul apărării din Europa, care merge până în anii 50 cu planul de apărare Pleven. Însă multe lucruri s-au schimbat din anii 50. Trebuie să țină cont de faptul că acum ne confruntăm cu amenințări diferite față de cele de acum 50 uh, de ani sau uh, față de 70 de ani. Din perspectiva statelor europene, este important, trebuie să, să, să înțelegem de ce am luat-o pe această cale. Motivul principal este că avem o strategie comună, o strategie globală europeană și trebuie să găsim posibilitățile de a ne promova această strategie pe plan global. Pentru a avea succes, această strategie trebuie să fie legată de cadrul actual de apărare din Europa, care consistă în principal din NATO și când discut de relațiile între NATO și UE, mă refer la două elemente complementaritate și uh, credibilitate. Complementaritatea poate fi rezolvată dacă există o diviziune serioasă a rolurilor între cele două organizații și din punctul de vedere al credibilității trebuie să dovedim că suntem dispuși să finanțăm uh, programele din domeniul apărării. Cred că primul pas pe care trebuie să-l facem este să rezolvăm uh, problemele cu care ne confruntăm în adoptarea strategiei europene. Strategia actuală privind programul european de dezvoltare a industriei de apărare ne-a permis să stabilim niște obiective mai strategice de dezvoltare a industriei de apărare. Ne dorim să avem cele mai bune tehnologii pentru industriile noastre de apărare, în ciuda uh, Uh, fărâmițării acestui sector european. O consolidare industrială s-ar putea să, în mod evident, va duce la economisiri din punctul de, de vedere al, al eficienței, însă trebuie să ținem cont de necesitățile reale ale forțelor noastre armate și inițiativa PESCO, Cooperarea Permanentă Structurată, este un bun punct de plecare uh, Trebuie să ne cheltuim resursele mult mai eficace, să ne bazăm pe tehnologii interoperabile care să fie mai, mai mult compatibile decât uh, fuseseră în trecut și trebuie să uh, înțelegem că suntem departe de a îndeplini premisa de bază pentru a crea o viziune clară pentru o bază industrială europeană consolidată. Pentru acest lucru am avea nevoie de un client consolidat, unificat și de un uh, utilizator unificat. Trebuie să ne gândim profund dacă dorim să ne dezvoltăm industriile din domeniul apărării doar pentru ca acestea să devină mai puternice sau dacă avem nevoie de o piață cuprinzătoare de apărare. Este, o, este cea mai importantă decizie pe care va trebui să o luăm, decizia de care vor depinde și viitorii pași pe care îi vom face. Deja uh, lucrurile sunt în în schimbare și trebuie să înțelegem că pentru a avea o structură durabilă trebuie să urmăm o abordare pas, uh, pas cu pas. Trebuie să implicăm uh, întreprinderile mici și mijlocii și cele de dimensiuni uh, medii la nivel uh, european, la fel cum se propune în EDIDP și uh, Republica Cehă uh, Um, susține atât ideea PESCO cât și uh, planul uh, european de acțiune în domeniul apărării. Uh, participăm la mai multe proiecte PESCO și am pregătit mai multe programe în cadrul EDIDP. Baza um, industrială din domeniul apărării din Republica Cehă este în creștere, este un sector orientat foarte mult înspre export exporturile reprezentând 90% din veniturile obținute de acest sector. Exporturile au uh, crescut cu mai mult de, pat, uh, de trei ori în ultimii uh, patru ani. Cooperarea internațională în acest context este esențială pentru noi. Această cooperare internațională este și cheia pentru a ne garanta securitatea furnizării forțelor noastre armate. O cooperare sporită în acest sector industrial poate duce la o interdependență și la o cooperare mai naturală între forțele armate. Industria noastră este una privată în proporție de 90%, deci înțelegem uh, foarte clar că avem nevoie de abordare echilibrată care să reflecte uh, necesitățile forțelor armate și interesele uh, sectorului privat din acest punct de vedere. Industria noastră din domeniul apărării în mod tradițional s-a bazat pe, întreprin- pe întreprinderi mici și mijlocii, uh, care pleacă de la, o, de la o definiție referitoare la o dimensiune de până la 250 de angajați. În ciuda eforturilor uh, noastre, aceste întreprinderi niciodată nu vor uh, ajunge la dimensiuni cum sunt cele ale Airbus, BAE sau KMW. Salutăm drept urmare crearea unei noi categorii de uh, măsuri care vin în uh, sprijinul um, companiilor de uh, dimensiuni mijlocii. Este evident că avem nevoie de o strategie clară și inteligentă pentru a veni în întâmpinarea necesităților forțelor noastre armate. Și în acest sens am adoptat o strategie de achiziții și de sprijin din punctul de vedere al uh, industriei de apărare, suntem convinși că acest sector are o importanță strategică și că trebuie tratat altfel decât uh, alte sectoare ale pieții. Are o importanță strategică și astfel trebuie să se bucure de propria politică. Și trebuie să ținem cont de necesitățile de bază ale utilizatorilor și trebuie să, ținem, să înțelegem de asemenea că aceste necesități trebuie să fie foarte uh, clar definite. Suntem convinși că vom putea să atingem aceste obiect, obiective. Inițiativele de cooperare industrială din Republica Cehă pentru Programul European de Dezvoltare a Industriei de Apărare au fost deja evaluate de forțele noastre armate. Purtăm discuții pe marginea unor proiecte împreună cu Slovacia, Italia, Germania, Spania și uh, Austria. Avem contacte și, uh, de exemplu, cu responsabili din DigiGrow. Este de la sine înțeles că așteptăm cu nerăbdare să vedem care sunt opiniile Parlamentului European și o să mă opresc aici. Așteptăm cu nerăbdare întrebările eventuale din partea dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru intervenție și pentru observații. Dacă îmi permiteți, aș începe discuția noastră, dragi prieteni, dând cuvântul raportoarei noastre principale, doamna Grostet. françois ai cuvântul. Da, și surtout merci aux deux... Industrial de apărare de care ne ocupăm și noi în Parlamentul European și consider că este important să punem accent pe importanța. Acest lucru a fost de altfel spus și de domnul secretar general, care, neaspelor, care în același timp trebuie să fie stimulate să stabilească parteneriate cu alți parteneri europeni, am vorbit de IMM-uri, de fuga tehnologiei, fuga know-how-ului din spațiul european. Și dacă tot am vorbit de companiilor din domeniul apărării și companiilor străine din state terțe care activează pe teritoriul acestor state membre. Am tot vorbit de companii europene, de selecție. Vă mulțumesc, doamna raportar. Nu știu dacă este cineva alături de noi din partea Comisiei pentru Bugete, lucrând în temeiul articolului 50, nici din partea sede nu va fi raport, uh, redactat un aviz, însă nu știu dacă cineva care stă prezent din partea sede dorește să ia cuvântul, nu. Atunci trecem la reprezentanții grupurilor politice. Are cuvântul domnul Poche în numele Eșidă. Um, mici și mijlocii și a celor cu capitalizare medie. Putem să fi siguri, de exemplu, în acest moment, că majoritatea companiilor europene sunt și în proprietate. La problemă este reprezentată de faptul că statele membre uh, nu cheltuiesc uh, suficiente fonduri pentru propriile forțe armate și eu mă tem că eurodeputații vor considera, că statele membre vor considera acest uh, program ca un pretext pentru a nu mai uh, contribui cu fonduri pro, pro națiunilor europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, stimate coleg. Și are cuvântul acum domnul Butikofer în numele verzilor ascult, uh, ascult uh, intervenția unui uh, client dintr-un bar care a băut o zi întreagă. Există o directivă privind achizițiile publice adoptată de Parlamentul European deja din 2009, a căror norme nu sunt respectate. Din potrivă, o logică suplimentară comercială în această, în această piață este exact, este exact ceea ce își uh, dorea piața. Am uh, face economisiri de 20-30 de miliarde de euro din banii. Și noi că Europa trebuie să facă mai mult în domeniul uh, apărării, însă valoarea pe care o obținem pentru uh, banii cheltuiți în acest domeniu, în acest moment, este foarte scăzută. Oare competitivitatea nu poate fi obținută prin uh, fuziuni și prin centralizare, de exemplu. Există și alte abordări, nu doar să cheltuim uh, mai mulți bani pentru dumneavoastră. A doua întrebare pe care am este următoarea. În Parlamentul European am stabilit anumite proceduri care trebuie să fie respectate când vine vorba de anumite categorii de arme, arme de distrugere în masă, care folosesc uh, uraniu, de exemplu, și așa mai departe. Ne dorim ca orice fonduri cheltuite în domeniul apărării să uh, respecte anumite condiții, și anume faptul că nu vor fi subminate normele existente deja și, în plus, nu ne dorim ca banii să fie cheltuiți pe noi tipuri de arme înainte ca cadrul de reglementare acestora să fie ferit la o decizie de temelie pe care trebuie să o luăm. O să continuăm cu o piață fărâmițată sau ne îndreptăm înspre o piață tot mai integrată. Eu, personal, aș prefera din pachetul pe care îl discutăm, mă întreb care sunt elementele care ne-ar ajuta să mergem pe această cale și cum am putea să consolidăm aceste elemente. Poate puteți să ne ajutați să identificăm măsurile care ne-ar permite să mergem pe această direcție, ceea ce ne-ar permite să... Domnul Kohlicek, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, am să vorbesc în limba cehă. fac asta pentru că îl avem aici pe domnul ministru care poate să mă asculte. Standarde comune. Specializarea mea e producția de sticlă și cu 100 de ani în urmă, în acest sector al sticlei, aveam standarde comune. Standardele cehe erau standarde germane și acestea s-au diseminat și în alte țări. În domeniul apărării, în Cehia, am creat un centru de dezvoltare pentru motoare. Vorbim de motoare americane. Și atunci, cum protejăm noi uh, drepturile? Dacă ai un element tehnologic, un motor, un avion nou, și dacă în el folosești o mică componentă de proveniență americană, atunci nu ai dreptul să exporți acest produs pe piețele străine. Și apoi, cercetarea afară materialelor, știința materialelor, cercetare de bază și noi ar trebui să coordonăm o astfel de cercetare de bază. Începem cu blindatele, trecem apoi la arme ușoare și producție include cercetarea de bază, după care vine faza de proiectare, și într-o a treia etapă ai și componenta de software. Deci sunt trei domenii în care ar trebui să investim într-o manieră coordonată. Suprapun investițiile în această activitate de dezvoltare tehnologică. În Cehia ne-am avut o serie de succese din acest punct de vedere, însă în industria aviatică lucrurile ar putea fi mai complicate noi producem uși pentru avioanele aeroare, dar când e vorba de software, trebuie să importăm din uh, acest uh, produs din afara Uniunii Europene. Deci în această direcție ar trebui să ne coordonăm eforturile. Și colegul meu a spus deja că fondurile disponibile în prezent ar similară cu cea din trecut în relația cu americanii când n-am putut să exportăm ce am vrut să exportăm astfel de lucruri n-ar trebui să se repete în viitor. Domnul președinte, uh, domnule Pașcu, sunteți raportor pentru aviz din partea AFET. Aveți cuvântul. Și bun venit la Comisia ITRE. Mulțumesc foarte mult. Uh, dați-mi voie să vă spun că mâine la AFET avem votul. Tocmai pregăteam listele în momentul în care mi s-a spus că așteptați și un aviz din partea autorilor avizului. Uh, de la noi din comisie. Știți probabil că am avut 365 de amendamente, am pregătit 13 amendamente de compromis uh, care prind esența majorității amendamentelor primite. Ideea de bază a fost aceea de a sprijini inițiativa, nu de a uh, sugruma în fașă, uh, prin urmare, a trebuit să găsim un echilibru între, pe de o parte, această linie strategică pe care ar trebui să o sprijine inițiativa noastră, însă, în același timp, încercând să nu avem un soi de pom de Crăciun de care să agățăm toate amendamentele și amendamentulețele, eh, ajungând în ultimă instanță la un text complet eh, incomprehensibil. Au existat amendamente care au încercat să vină cu o serie de reguli și norme în domenii care nu fac obiectul acestei inițiative, de exemplu exporturile de armament. Exporturile de armament sunt reglementate, avem legislații din acest punct de vedere, așa că n-ar trebui să folosim acest uh, nou text legislativ ca o portiță uh, de natură a modifica dispozițiile din alte regulamente în vigoare. Sunt probleme, pe de altă parte, care încă își așteaptă soluția. Mâine sperăm să venim cu o soluție inspirată. Dincolo de asta am avut și discuții cu raportorii din umbră. Știm ce părere au ei, ne-am consultat cu dânsii și așteptăm să vedem ce se va întâmpla la votul de la sede mâine. Vă mulțumim, spune domnul președinte. Colegul Gaier? Vă rog, aveți cuvântul. 10 deci, ani cu ușoară aplatizare în 2012, în perioada respectivă, dar acum iarăși suntem pe creștere. Deci celelalte națiuni investesc masiv în industria militară și în apărare. Cum ne afectează acest lucru? În primul rând, dacă alegi exportul exporturile de echipament peste tot, există dorința de a-ți crea propria capacitate industrială cu caracter defensiv. Ei voi să își creeze propriile politici industriale din domeniul apărării, să-și creeze propria bază industrială și tehnologică și vor transfer de tehnologie. Dacă îi ajut să-și creeze propria industrie de apărare, atunci ești binevenit ca partener dar totdeauna se pune problema transferului de tehnologie. Deci, revenind, dacă strategia de supraviețuire depinde de exporturi, atunci ce te faci în momentul în care țările în care tu exporți acum vor deveni foarte curând concurenții tăi? Deci, pe termen lung, nu-ți rămâne decât să investești în cercetare acasă pentru a rămâne permanent în eșalonul fruntaș. Dacă ne uităm la ce s-a făcut în Europa din acest punct de vedere, răspunsul trist e că n-am făcut acest lucru necesar. Nu am investit masiv în cercetare și dezvoltare. De altfel, dacă ne apucăm să facem comparații, vedem multe situații în care investițiile în cercetare și dezvoltare din Europa sunt inferioare celor din alte părți ale lumii. Și asta e o problemă pe termen lung. Păi în ceea ce privește fragmentarea pieței, sunt, sunt pe deplin de acord că piața nu este funcțională, nu funcționează foarte bine, directiva privind achizițiile a fost o încercare de a îmbunătăți funcționarea pieții, însă din câte ne spune sectorul, bun, da, directiva a fost bună în sine, dar punerea în aplicare lăsat de dorit, uh, Așa că încă insistăm în direcția unei pune în aplicare mai eficientă acestei directive și cadrul, componenta concurențială joacă un rol din acest punct de vedere, dar modificarea de atitudine trebuie să aibă loc la nivelul statelor membre. Nu putem spune că companiile producătoare sunt uh, răspunzătoare pentru că nu avem uh, că, uh, că avem mai multe modele de elicoptere decât avem clienți. Nu, acea clientul spune ce vrea și industria pregătește modele respective. Nu? Schimbarea de comportament trebuie să vină de la statele membre. Și aici, practic, vine această inițiativă. Noi suntem competitivi, ca să revin la spus inițiale, dar ce înseamnă să fii competitiv? Înseamnă că noi putem uh, livra armatelor europene echipamentul pe care îl cer astăzi, însă asta se face pe baza investițiilor din trecut. Nu este nimic nou în pregătire. Asta înseamnă că nu o să putem rămâne uh, competitivi pe viitor dacă nu venim cu noi programe de dezvoltare a generației următoare de tehnologii. Și mai mult, pierdem constant oameni talentați din companiile producătoare dacă nu venim cu proiecte noi. Nu e vorba de a rămâne unde suntem, Uh, ce încercăm uh, în, în prezent să facem în același timp este să evităm o deteriorare a situației, pentru că poți să-ți pierzi talentele dacă nu investești permanent. Credem, uh, prin urmare, că suma cerută ca stimulent pentru etapa următoare nu este exagerat de mare dacă ne gândim că 190 de miliarde se cheltuiesc pe toată industria europeană de apărare. Deci nu cerem bani pentru a extinde acest sector noi ne putem mulțumi să livrăm ceea ce ne cer armatele naționale și să nu mai depindem de exporturi, dar așa ceva e nerealist. Nu așa merg lucrurile, cel puțin nu din perspectiva comenzilor și a, a clienților. Deci, EDDP este un instrument care va stimula cooperarea. Asta va duce la o îmbunătățire a situației de pe piață, un plus de eficiență, un mai bun raport preț-calitate și rezultate mai bune pentru fiecare euro cheltuit. Apoi, criteriile de eligibilitate. În primul rând, beneficiarii trebuie să-și aibă sediul în Uniunea Europeană. Acțiunea trebuie să se petreacă în Uniunea Europeană, nu trebuie să existe restricții sau controle în unor țări terțe asupra tehnologiei care este folosită pentru, sau generată pentru acțiune dacă există vreo entitate implicată care să fie proprietatea unei țări europene și, de asemenea, protecția informației sensibile și non-diseminarea către terțe părți trebuie realizată. Toate aceste lucruri trebuie realizate. Uh, uh, IPR-urile trebuie să rămână în Uniunea Europeană. Acesta este un mecanism care trebuie creat. De unde ar veni banii? Uh, nu cred că industria trebuie să decidă exact din perspectivă bugetară de unde vin banii. Uh, pentru noi e mai important să subliniem că dacă vreți să stimulați uh, proiecte de cooperare care să se adreseze capacităților cheie și nevoilor cheie ale Europei, trebuie să vorbim despre o sumă suficient de mare ca să facem o diferență și de aceea am fost un grup de personalități care a susținut comisia, am încercat să găsim aceste priorități și credem că uh, cei un miliard de euro din programul uh, de follow-on sunt suficienți pentru a începe acest proces. Dar evident asta ar trebui să fie suplimentar față de ce investesc deja statele membre, deci n-ar fi urmate de o reducere a nivelului statelor membre, a contribuției statelor membre, pentru că și aici altfel am pierde. Și în ce privește faptul că e vorba de piață comercială. Putem să vorbim foarte mult despre condiții de piață, uh, dar nu e nimic similar cu o piață comercială aici. Pe de o parte, guvernul este singurul care trebuie să asigure că Uh, îți cumpără produsele și în al doilea trebuie să spună dacă ai sau nu ai voie să exporti. Și dacă crezi că o să ai aprobarea guvernului să exporti, asta nu înseamnă că vei fi binevenit oriunde în lume să-ți vinzi echipamentele. Sau chiar și în țările în care guvernul îți dă voie să le vinzi. Pentru că e foarte interesant. Dacă ne uităm uh, unde exportă diferitele țări, vedem și un model foarte clar uh, Legat de relațiile externe dintre diferite țări, cine susține pe cine, e partea politicii externe. Deci, din această perspectivă, condițiile de piață nu sunt uh, uh cele mai importante. De aceea, europenii trebuie să plătească nivelul de apărare pe care îl vor. Și atunci ne întoarcem la întrebarea fundamentală. Vreți o forțe armate europene bine echipate? Vreți ca acest echipament să fie european sau vreți să depindem de America, de Rusia sau de alții? Asta e întrebarea. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și să nu uităm de crearea de locuri de muncă pe continentul nostru. Dar sigur, e o problemă disponibil pentru întrebare, evident. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Rămâneți cu noi uh, la prezidiu și în partea a doua uh, a audierii poate veți mai lua din nou cuvântul. Trecem așadar la partea a doua a discuției, instituțiile științifice și reprezentanții asociat de cercetare pentru cercetare și, pentru uh, cercetare și informare începește pace și securitatea. Ca și uh, cu ceilalți vorbitori, vă rog să ne depășiți 10 minute. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat ca să vă împărtășesc uh, câteva gânduri pe care mi le-a inspirat acest program și o să o fac foarte franc și independent și mă voi concentra pe trei serii de observații. Mai întâi, din punctul meu de vedere, DIDP-ul este cel mai bun lucru care s-a întâmplat de multă vreme uh, industriei de apărare europene. În al doilea, de punct de vedere juridic, nu am niciun dubiu în legătură cu conformitatea acestui program cu tratatele europene. Și în al treilea, calea pe care uh, ați pornit va fi lungă și plină de piedici și va trebui multă răbdare și multă vigilență. Să începem așadar cu prima observație. EDP-ul este, din punctul meu de vedere, lucrul cel mai bun care s-a întâmplat de mult apărere opinii din două motive. Mai întâi, pentru că acest program este controlat de autoritățile europene, Comisia și Parlamentul, Parlamentul European, care sunt singurele care pot să facă să prevaleze viziunea lor a interesului general european care ar fi cu totul altceva decât cel mai mic numitor comun al intereselor naționale. Și asta pur și simplu pentru că aceste autorități iau deciziile lor uh, cu majoritate. Stabilirea PESCO la sfârșitul 2017 a demonstrat foarte clar că statele membre nu sunt întotdeauna serioase în ce privește apărarea europeană. Doar se prefac că sunt. Singura utilitate a acestei chestiuni este să facem să se creadă în exterior că europenii sunt uniți atunci când ei știm că nu sunt uniți și să-i facem să creadă pe cetățenii europeni că și politicienilor se ocupă de apărarea colectivă, deși acest lucru nu se întâmplă. Mă tem că la fel se întâmplă și în legătură cu examenul anual coordonat uh, CARD, așa numitul CARD, din motivul că nu se poate examina în mod anual și colectiv dacă sau nu s-au îndeplinit obiectivele, dacă nu am definit aceste obiective. Asta ca să spunem că cea mai mare speranță a partizanilor apărării europene, europene și eu sunt unul dintre ei, rămâne pe umerii dumneavoastră. Al doilea motiv care mă face să, cre- să cred că eddp ul este o veste bună, este că abordează piața, între ghilimele, a apărării nu din partea ofertei, așa cum o face directiva din 2009 privind achizițiile publice în domeniu, ci din partea cererii. Cu alte cuvinte, pune bani pe masă și nu doar reguli și din acest motiv potențial, are potențial de a fi uh, un element care să schimbe complet situația. Voi fi mai rapid, uh, începește a doua observații legate de conformitatea cu tratatele. Nu vreau să transform această audiere uh, într-o uh, pledoarie plictic, uh, plicticoasă, am redactat un aviz juridic pe care îl voi trimite domnului președinte și uh, doamnei raportor și de asemenea l-am pus online pe site-ul meu de internet, deci e public, ca să confrunt validitatea raționamentului meu juridic cu raționamentele colegilor mei. De asemenea, vrea să vă atrag atenția asupra faptului că în democrație fiecare trebuie să-și asume responsabilitățile decidenții politici nu pot să, se refugieze în spatele unor avize juridice, fie dacă sunt făcute și de propriile lor servicii, pentru a acționa sau a nu acționa. Sigur că serviciile juridice trebuie consultate și e nevoie de avizul experților, cum sunt și eu, dar mai ales trebuie acționat. Trebuie acționat fără teamă, pentru că singura modalitate de a, singura persoană care decide dreptul într-un stat de drept este judecătorul. Dacă există anumite dubii uh, pe rândurile noastre în legătură cu conformitatea uh, față de tratate, atunci să meargă la Curtea de Justiție și judecătorii și se vor exprima. Eu personal nu am astfel de dubii și am adus uh, dosarul meu cu restul pledariei. Dacă doriți, voi putea răspunde la orice întrebare de ordin juridic. Ajung la a treia observație. Va trebui să dăm dovadă de multă pacient, răbdare, pentru că sunteți pe cale să creați fundația unei case care se va ridica în vreo 15 ani de acum încolo. 15 uh, ani, uh, asta este perioada între lansarea unei acțiuni în domeniul cercetării de apărare și producția efectivă de capacitate de apărare. Asta înseamnă că echipamentele care astăzi sunt în serviciu în forțele armate, chiar și cele mai moderne, gândiți-vă la anumite avioane de vânătoare, au fost gândite acum cel puțin 15 ani. Ce înseamnă asta? înseamnă că cercetarea care se face astăzi în laboratoare nu va produce noi capacități decât peste 15 ani. Este așadar foarte important ca fundațiile pe care le creați să fie solide, robuste și să permită flexibilitatea. În această perspectivă trebuie evitate trei uh, pericole. Mai întâi să nu ținem seama de amontele cercetării în domeniul apărării, adică planificarea apărării una dintre particularitățile acestei cercetări este că este o cercetare orientată. Începește apărarea, nu se face cercetare de dragul cercetării, ci pentru a produce tehnologiile necesare capacităților de care vom avea nevoie, uh, vor avea nevoie forțele armate. Deci există o direcție strategică în care instanțele europene trebuie să meargă uh, dacă vor să fie eficace. Ori asta nu se întâmplă. Pe de o parte există o strategie globală și un anumit nivel de ambiție, și, de altă parte, un plan de dezvoltare a capacităților Agenției Europene de Apărare, dar între acestea două uh, lipsește uh, o legătură, lipsește o carte albă. Și dacă europenii nu traduc în termeni militari obiectivele politice pe care și le-au fixat, atunci nu vor avea nicio șansă de a atinge aceste obiective. Cum spunea Seneca, nu există un vânt favorabil pentru cel care nu știe încotro merge. Sigur, politic e o cale dificilă, dar practicabilă și dovada a fost uh, uh, a deschisă de două ori prin obiectivele de la Helsinki și statele membre care fac parte din NATO o practică regulat în cadrul uh, NATO Defense Planning Process. Dacă nu legați cercetarea și dezvoltarea de apărare și planificarea de apărare, veți organiza încă un concurs de frumusețe suplimentar, așa cum a făcut-o și PESCO, care nu va face decât să câștige mai mulți bani industriali și, și le va permite politicienilor să spună că au făcut ceva. De aceea, rolul dumneavoastră are un rol extrem de important de jucat. Trebuie să cereți nu numai să se creeze o legătură între EDIDP și planul de dezvoltare a capacităților statelor membre, dar trebuie să le cereți la cum servesc aceste planuri la nivelul de ambiție european. Și asta mă aduce la a doua problemă, să luăm, nu luăm în considerare avalul cercetării în domeniu, adică programele de înarmare. Și despre asta vorbim astăzi. DIDP-ul este D-ul din uh, R&D, din Research and Development, cercetare și dezvoltare, iar C-ul vine de la capacitate. Nu insist asupra acestui lucru pentru că Văd că există o dispoziție în regulament care spune că beneficiarii de credit trebuie să aducă proba că statele membre sunt gata să le cumpere produsele. Este un lucru excelent care lipsea dureros din programul european de cercetare în domeniul securității. A treia și ultima provocare, trebuie găsit un just echilibru între implicarea industriilor din toate statele membre, aproape, și competitivitatea care cere uh, să se concentreze eforturile pe industriile cele mai performante. Tentația va fi mare pentru toate statele membre de a obține așa numite trofee. E natural să se întâmple așa. E adevărat și în America și în Statele Unite. Senatorii americani au chiar și o expresie pentru asta. Trebuie făcut în mod inteligent acest lucru, cât mai inteligent, pentru că dacă duplicăm capacități industriale care există deja, atunci eh, remediul va fi mai rău decât boala nu veți reduce fragmentarea bazei industriale și tehnologice de apărare, ci o veți crește. Problema este că toate sunt interesante, pentru că la nivelul cercetătorilor trebuie să se adune competențele uh, uh, pe care Europa le are uh, din abundență, nu în industrii care de, există deja. Concluzia mea va fi foarte scurtă. Dacă Uniunea Europeană se amestecă astăzi în primele de apărare, asta se face pentru că există pericole și uh, că cetățenii așteaptă să fie protejați și nu există nicio speranță să avem o apărare europeană dacă ne bazăm numai pe statele membre. Precum Orchestra Titanicului vom continua să cântăm melodia suveranității în timp ce uh, nava se scufundă. Să ne uităm, să privim lucrurile în față. Cercetarea în domeniul apărării europene nu mai e decât umbra a ceea ce a fost. Uh, ultima inovație a fost radarul și avionul cu reacție în anii 40 Astăzi aveți o ocazie unică de a o salva. Folosiți-o. Pentru că de asta depinde autonomia noastră, independența noastră și libertatea noastră. Și depinde toate acestea supravegherea, supraviețuirea proiectului european, pentru că dacă Europa nu și apără cetățenii, uh, cetățenii, cetățenii se vor întreba la ce mai folosește Europa. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru uh, aceste remarci și acum Trecem la al doilea vorbitor, domnul Ben Hayes. Intervenție fără microfon. How's this? So thank you. 18 fac parte dintr-un prezidiu exclusiv masculin, o, un echilibru între sexe care reflectă cumva deciziile luate în acest uh, domeniu. Institutul Transnațional este un institut care se ocupă, care se în programul de european de, sec- de dezvoltare a securității, un program de care cred că nu s-a ținut suficient cont în uh, discuția actuală. Am câteva observații generale privind uh, momentul uh, politic care este exploatat în mod cinic de industria de apărare și de campionii uh, acesteia. Înțeleg că Uniunea Europeană trebuie să răspundă Brexitului uh, administrației uh, Trump uh, și schimbării contextului din alianța militară NATO. În același timp, sunt convins că strategia europeană, Uniunea Europeană în domeniul industriei de apărare nu este uh, Uh, modalitatea cea mai bună de a garanta mai mult un grad mai mare de securitate. Regândim strategia de, ap- de apărare, însă acum se face, se, nu se mai înțelege prea bine ce înseamnă apărare și securitate și uh, nu înțeleg de ce Uniunea Europeană are încredere de boarbă în continuare în industrie, în presiunea care exercită asupra Parlamentului European pentru a adopta acest dosar uh, într-un uh, an de zile, uh, presiune care se remarcă și în cadrul discutării cadrul financiar multianual. Mi se pare cel puțin regretabil să spun că acțiunile pregătitoare deja sunt în porturilor ce înseamnă acest lucru, armele respective vor ajunge în uh, um, regimuri uh, uh, teribile de, de, de, pe, de pe glob. În ultimii ani Uniunea Europeană a exportat foarte multe arme în de asemenea că considerați că, că discutați aceste politici fără a discuta în același timp consolidarea codului de conduită privind exporturile de arme colegul dumneavoastră din uh, partea uh, eco, eco, ecologiștilor a discutat uh, impunerea unor restricții când vine vorba de cumva la o autonomie strategică. Cred că cu toții cunoașteți foarte bine aceste dezbateri și poate ați ajuns la concluzia că uh, și v-ați formulat deja uh, opinia ținând seama de timpul care mi-a rămas la dispoziție, o să încerc să vă cercetare în domeniul apărării a Uniunii Europene. În urmă cu 12 ani, când a fost demarat acest uh, program, eram, uh, am, am fost prezent aici, lansa, a, fost lansat, a, uh, a fost lansată acțiuni pregătitoare fără ca Parlamentul European să fie consultat pentru ca din instituțiile europene pentru a îmbunătăți controlul democratic asupra acestor programe în ultimii 10 ani. A făcut parte din grupul de lucru al Comisiei Europene. Sunt un coautor al, uh, uh, uh, al, ghidului de conduită în acest domeniu în mod regulat. Uh, sunt activ la mai multe programe de cercetare în domeniul securității. Vă spun acest lucru tocmai pentru a înțelege că sunt un uh, critic cu atitudine constructivă vis-a-vis -vis de programul europeană și la motivele pentru care a fost uh, a ajuns în Parlamentul European. Haideți să ne aducem aminte care erau argumentele de la momentul respectiv. Ni s-a spus că trebuie să subvenționăm industria europeană de apărare pentru a evita uh, Uh, dependența noastră față de SUA și China când e vorba de tehnologie în urmă. Ni s-a spus că forțele noastre de, politice, uh, de, de poliție um, nu au instrumentele necesare pentru a se achita de mandatul care le răspunde. Ni s-a spus că trebuie să subvenționăm trans, uh, transferul de tehnologie militară în domeniul sectorului civil pentru a face față amenințării costurilor în beneficiul întreprinderilor mici și mijlocii sunt uh, argumente care apar și sunt folosite și astăzi. Și ținând seama de toate aceste lucruri, aș dori să vă întreb dacă cineva prezent în sală poate să ne spună o inițiativă european specific, o inovare europeană, rezultată din cei 3 miliarde de euro fonduri publice investite deja în acest domeniu. Și poate unul din colegii mei de la prezidiu va putea să ne oferă un răspuns la această întrebare. Însă cred că uh, deja obosită din punctul meu de vedere și ultima, un, o să mă refer la ultima chestiune, după care o să vă stau la dispoziție la, pentru întrebări. În anul 2004, moment în care m-am implicat în acest domeniu, mă preocupau uh, profund aspectele privind libertățile uh, civile. Însă acum mă preocupă ceva și mai mult, și anume că întreaga idee se pare că nu a reprezentat decât o risipă imensă de bani. 3 miliarde de uh, fonduri publice au fost uh, irosite. Înțeleg și eu uh, preocupările colegului din uh, Anglia care a, a părăsit acum sala. Nu există. Deci, întrebarea pe care ar trebui să ne punem acum este de ce o sumă atât de mare de bani au dat uh, greș? industria apărării este cea care a stabilit obiectivul acestui program de, de cercetare și au folosit banii respectiv pe personal. Și în acest uh, context, uh, obiectivele de cercetare nu au fost suficient de, de specifice și acest lucru nu se va schimba nici pe viitor. În al doilea rând, nu există un control uh, democratic al acestui program. Parlamentul nu a fost, nu este implicat deloc în stabilirea programelor de cercetare. Nu există niciun fel de procedură de uh, evaluare a modului în care uh, programele respective au funcționat, dacă au fost inovatoare, dacă a existat o evaluare a costurilor și a beneficiilor uh, obținute. Uh, este prevăzută o singură revizuire la jumătatea termenului, care, este, care rămâne foarte vagă. Nu ar trebui să mă credeți pe mine pe cuvânt. Există o rețea europeană privind tehnologia uh, polițenească care vă va da uh, exact același uh, răspuns, pentru că programele de cercetare, de exemplu, au ținut seama de uh, necesitățile industriei. Uh, așa cum spunem în Regatul Unit, am pus uh, carul înaintea boilor. După cum am spus, acest, în acest domeniu politicile ar trebui să se bazeze pe principii și chiar dacă nu am avea această abordare, acest program ar trebui să fie respins pentru că, după cum am spus, nu există niciun fel de mecanism um, care să permită o monitorizare eficace a unui asemenea program și în mod inevitabil din nou vom mirosi banii contribuabililor, bani pe care i-am cheltuit mai bine în alte părți. Dacă vă doriți uh, eficacitate în acest domeniu, Comisia Europeană ar trebui să, re, să reia dosarul de la zero, să vadă într-adevăr care sunt uh, necesitățile, să, să furnizeze uh, finanțare doar dacă există argumente solide. Am înțeles că nu mai am timp în concluzie, nu aș dori să spun decât că nu are rost să mai aruncăm cu acești bani pe un program care nu vă va furniza rezultatele pe care le doriți să le obțineți. Vă mulțumesc. Uh, ați avut cea mai lungă intervenție. Vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Suntem într-o situație excelentă. Putem uh, începe o discuție foarte serioasă, nu doar în Comisia noastră astăzi, dar și ulterior când vom discuta diferitele amendamente, când o să ținem seama de observațiile dumneavoastră foarte serioase. V-ați referit și la problema egalității între sexe și aș dori să, aș dori să vă rog să luați cuvântul, domnului raportor. Domnule președinte, rămân modestă în acest context. E vorba de un raport deosebit de important și cred că fiecare membru al comisiei noastre parlamentare are un rol important de jucat, cel puțin la fel de important ca și al meu. Le mulțumesc celor doi intervenienți, domnul Moroș și domnul Hayes. Și înainte de a pune întrebare, aș avea o rea... lucrurile mai bine uh, pe viitor. Uh, acesta este motivul pentru care am activat uh, articolul uh, din tratate respectiv care am avut și nu am avut nevoie doar de administrația Trump, uh, agresiunea domnului Putin a fost un vector care ne uh, program. Mulțumesc, domnul Domnul Crulice, care cuvântul domnule președinte. Aș dori să îi spun colegului nostru din Germania că dacă ar face calcule în mod corect, ar ajunge la concluzia că Uniunea Europeană cheltuiește mai, mult, mai multe fonduri pe apărare decât uh, Putin. și nu trebuie să uităm cât de mare este bugetul pentru apărarea Statelor Unite ale Americii. Și acum, revenind la invitații noștri, domnul Mauro are dreptate. Uniunea Europeană are nevoie de un program în acest domeniu. Însă și domnul Hayes are dreptate în sensul că dacă este creat un asemenea program, acesta trebuie să poată fi controlat și uh, rezultatele obținute de acest program trebuie să poată fi cuantificate. Indiferent uh, dacă discutăm de un uh, proiect pilot sau nu. Și cred că ace- a, aceasta este esența documentului la care s-a referit domnul Pașcu, pentru că dacă există un program al Uniunii Europene, programul respectiv trebuie să prevadă niște obiective clare și modul în care obiectivele respective vor fi monitorizate. Domnul Landowski uh, s-a referit la domeniile specifice în care statele membre ale Uniunii Europene pot urma o abordare uniformă, cum ar fi aviația, programele spațiale sau anumite părți ale acestor programe. Pe de altă parte, însă, trebuie să înțelegem că fiecare stat membru de dimensiuni mai mari are propriul program de dezvoltare uh, când vine vorba de armele de foc sau uh, de drone. Și dacă unele dintre aceste eforturi de cercetare și de dezvoltare ar fi coordonate, dacă unele dintre componentele care până acum erau importate ar putea fi înlocuite de componente produse în Uniunea Europeană, acest program ar funcționa și ar aduce o plus valoare. Sunt de acord cu domnul Hayes, este pentru securitatea cetățenilor europeni este important să avem uh, acorduri uh, internaționale uh, de calitate și uh, acțiunile teroriste pot fi prevenite nu doar prin arme. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să, să-i spun domnului Hayes că ce spune dânsul practic se reflectă asupra propriei țări și mi-e pare rău că iese Marea Britanie. Dacă ne uităm ce spune articolul 14, acesta preconizează că programele sunt validate de Comisia Europeană și de către experți independenți și aici uh, revin la ce spunea domnul Maro, cu care sunt pe deplin de acord, noi politicienii trebuie să stabilim obiectivele de atins și evident programele vor trebuie să definească aceste obiective. Vă întreb oare nu i-ați putea ruga pe acești domni să ne trimită puțin și materialul scris, text, voie de finanțare 100% din bugetul public, avem nevoie de a, avem nevoie de drepturi de proprietate intelectuală care să fie ale noastre, am spus, finanțăm 100% de la buget și proprietatea intelectuală revine producătorilor, industriei. Ați sprijinit normal ca industria de apărare să participe nu numai în Consiliul de Coordonare al Fondului European de Apărare, ci și în grucu cu situația în care până acum n-am văzut nicio propunere sau dispoziție care, de exemplu, să dea membrilor la area industriei de apărare din bugetul european. Aș fi curios să văd pe ce vrea Comisia exact să cheltuiască acești bani. Inte cu decenii în urmă, domnule Galler, că în momentul în care cineva venea cu o grămadă de critici, îi se spunea în germană, merg la noi în comisie. Domnul Alexis din partea Comisiei Europene urmează. DG Growth. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Și acum i-aș ruga pe vorbitorii noștri să intervină. Domnul Mauro. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să răspund la toate întrebările formulate, începând cu cele care mi s-au adresat direct uh, și au care au venit din partea colegului Ben Hayes, că îi mulțumesc și într-adevăr, trebuie să ne punem problema eșecului de programului în materie de cercetare în domeniul securitar. Trebuie să învățăm din erorile trecutului. Când a trebuit să pregătesc un raport pentru Parlamentul European în 2016 privind viitorul cercetării din domeniul apărării, m-am dus uh, să văd că prima membre nu erau de fapt interesate pentru că statele interesate nu fuseseră implicate în fiecare etapă a procesului și asta ne duce și la ce spunea doamna raportoare. Deci motivul pentru care programul de cercetare în domeniul securității a fost un eșec a fost că această cercetare n-a fost precis orientată. Și tocmai a... să faci apărare și să faci o industrie de apărare sunt două lucruri diferite. E diferența ca între fotbal și rugby. Dacă faci cercetare în domeniul apărării pentru a crea locuri de muncă, pentru a putea uh, raporta rezultate grase, pe păi mai bine nu te apuci de ea. Pentru că dacă faci asta, nu vei face des. Pe aceste planuri de dezvoltare a capacităților și rolul dumneavoastră va fi acela de a face industriile europene, mă gândesc la un altul reprezentant, de exemplu, să redacteze o carte albă, să traducă în termeni militar și obiectivele politice. Ce rușilor, ce facem cu ciberatacurile chinezești, cum ne apărăm împotriva teroriștilor eh, pe teritoriul eh, statelor noastre și ar fi și elemente în care nu sunt de acord cu colegul meu în ceea ce privește rolul Parlamentului și al guvernelor și apoi în ceea ce, este vor, în ceea ce privește competitivitatea europene pentru cheltuieli militare a fost într-un proiect pilot al Parlamentului European uh, uh, uh, coordonat de domnul Galler. Statele membre sunt reticente nu vor să spună facem asta pentru și, și noi nu facem ce facem pentru că vrem să, să intrăm în grațiile statelor membre. Statele membre preferă ca fiecare să trebuie să înăbușim în fașă această idee ridicolă că armamentul se produce cum produc și mașinile sau produsele de toaletă. Nu cumperi un submarin nuclear sau convențional, cum cumperi un dacă vorbești de șosete pentru soldați sau căști, echipament individual sau chiar tank, camioane mai curând decât tancuri. Pentru restul însă, e vorba de o industrie specifică care există doar pentru că asta cere statul respectiv. Nu te apuci să faci avioane de luptă pentru că vrei să îl sprijini. Dacă cumperi arme de la un stat, devii dependent de acest Și cu asta ajung la a treia chestiune, rolul Parlamentului și al Comisiei. Doamna raportor, lucrurile sunt complicate pentru că există două guvernamental și apoi inițiative europene de mediu apărării lansate de dumneavoastră. Și care e rolul acestor inițiative, una în funcție de cealaltă? instituții care luați deciziile cu majoritate și dacă nu o faceți noastră, statele membre nu o vor face cu siguranță. Eh, ele o vor face ce fac în PESCO, dar din cele patru lui și vede de ce are nevoie. Deci nu este un interes general european. Și singurul proiect care interesează cele 27 de state membre, Schengenul apărării, e un proiect care vizează NATO și nu PSDC-ul. Deci e o problemă. Domnului Codeceg, în ce privește scopul programului? făcute de comisie pe care veți încerca să o întăriți prin amendamente, dacă am înțeles, amendamente binevenite, așa cum va încerca și Consiliul. Un lucru foarte bun. Autonomia strategică. Ce înseamnă asta? Pur și simplu, în termen pe care toată lumea îl înțelege, e capacitatea de a face război componente. O componentă politică, capacitatea de a lua decizii și de a le executa o componentă operațională, care este evident de a ține de uh, a avea forțe care să îndeplinească misiunile pe care le fixați și, în al treilea rând, o componentă industrială independent. Iată. Apoi, unde să se investească banii? Trebuie investiți acolo unde efectul de pârghie va fi maxim. Am făcut în numele Comisiei un studiu pregătitor, care nu este public, în legătură cu sectoarele unde am putea investi. După părerea mea, maximum de efect de pârghie se obține în programe care au un cost foarte mare și care combină costuri uh, de cercetare și dezvoltare foarte ridicate. Exemplu tip, sateliții sau uh, Bun, dar la satelit dacă veniți, dacă faci un satelit de mii de bani, care e succesul? Cine poate răspunde la această întrebare? În ce am investit? De ce trebuie să investim acum și mai mulți bani, fără să știm unde se duc acești bani? Are și de entități, uh, institute de cercetări în domeniu care susțin industria apărării și aveți această situație și face apoi recomandări despre tipul de priorități de cercetare pe care Comisia Europeană ar trebui să le urmărească și apoi, din nou, industria uh, făcută în ce privește uh, modul în care acest program a fost gândit. Apropo de greșelile trecutului și ultimul comentariu pe care îl voi face, zicem, pe resursele militare NATO sau ale Statelor Unite sau ale anumitor state membre, cum ar fi Marea Britanie și Franța. Dacă scopul nostru este să spunem voilor și să spunem aici este un gol care trebuie umplut și iată soluția doar uh, să pui banii la o parte și să, la, la altă și să spui um, în general asta e obține cel mai bun rezultat folosind banii uh, contribuabililor e o nebunie și mă voi opri aici, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult uh, și... Grazie la relatrice, e stată mult... Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportare pentru acest proiect de aviz foarte clar în care se referă cuprinzător la toate elementele importante. Directiva privind proiectarea ecologică, la cea bună, și pentru a mă referi la afirmațiile raporto- raportoarei. Pe bună dreptate, consumatorii trebuie să se bucure de garanțiile furnizate de această directivă, să țină seama de Uh, necesitățile uh, consumatorilor. În același timp, nu trebuie să ignorăm investițiile pe care trebuie să le facă aceste companii pentru a fi respectate normele stabilite de această directivă privind ecodesignul. Se fac aceste companii pentru a fi respectate normele stabilite de această directivă privind ecodesignul noastră de respectarea echilibrului între costuri și beneficii. Aceste criterii Cred că legile din Germania ar fi util, utile și ar trebui să ne întrebăm dacă modelul german nu ar putea fi preluat și de alte state. Domnul Turmes. Da, domnul Krolicek are dreptate când vine vorba de tipurile diferite de uh, plastic. Dacă nu interzicem com- combinarea acestora, nu vom reuși niciodată să, reci- să le reciclăm. Am câteva întrebări pentru Comisia Europeană și mulțumesc lui, lui Michel pentru raportul uh, excelent. Laboratorul uh, Lawrence Berkeley din Statele Unite ale Americii mi-a spus că este posibil uh, să ne confruntăm cu un scandal uh, similar cu motoarele diesel când vine vorba de aparatele uh, casnice. Se, uh, există chipuri incorporate în aceste aparate casnice care pot uh, uh, oferi informații false privind emisiile cauzate de, de aceste aparate casnice, care în ultima perioadă sunt tot mai interconectate. În al doilea rând, pentru mine, proiect, o proiectare ecologică ar putea fi o strategie de export pentru Europa și mă întreb ce face Comisia Europeană pentru a convinge uh, alte țări de pe planetă să adopte standardele noastre, pentru că dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar fi un avantaj mare pentru industria europeană. Și în ultimul rând, când își dorește Comisia Europeană această modificare uh, a directivei privind proiectarea ecologică? Vă doriți acest lucru încă pe parcursul acestui mandat sau în 2019, după alegerile europene sau 2020? Deci, când uh, doriți să reveniți Domnul Hudson are cuvântul din partea Comisiei uh, Europene.